miserable day. I'm sure you understand. <laughs> so, let's go. Thank you. Thank you for being here. Thank you all for being here and we thank also Vă mulțumim pentru că ați venit. Vă mulțumim tuturor. Mulțumim și supraveghetorului pentru protecția datelor în Uniunea Europeană, domnul Peter Hastings. Îi urăm bun venit din nou printre noi. Punctul. Acum vom discuta punctul 14, versiunea reformată în legătură cu instituirea sistemului Eurodac pentru compararea amprentelor digitale. Raportoare este doamna Monica Macovei, care nu este prezentă aici va fi așadar înlocuită de către colegul nostru, domnul Fos. Așadar, nu pentru ultima dată, domnul Peter Hastings dorește să ia cuvântul și deschidem discuțiile. Dacă am înțeles corect, va trebui să dăm cuvântul în primul rând reprezentantului raportorului, raportoarei, domnul Fos. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi prezenta acum poziția uh, doamnei Macovei, raportoarea. Salută această nouă propunerea Comisiei. Regulamentul Eurodac este o parte foarte importantă din pachetul de azil. Eurodac are un rol vital în uh, combaterea cererilor de azil multiple. Schimbarea față de ultima propunerii anterioară este includerea acum a posibilității autorităților legale și a Europol să Uh, solicite amprentele digitale din uh, bazele Eurodac, însă doar în, în uh, cazul terorismului și la o bază de la caz la caz. S-a ajuns la această înțelegere în vederea pachet, încheierii întregului pachet până la sfârșitul anului 2012. Comisia, în memorandumul de, după cum spune Comisia în memorandumul explicativ, doamna Macovei a depus o serie de amendamente grupate în următorul fel. În fel, amendamente tehnice care țin de alinierea la tratatul de la Lisabona, referire la uh, propunerea reformată a directivei calificărilor, amendamente care au scopul de a clarifica textul, înlocuirea termenului tehnologie cu tehnică la articolul 4 și pre- prevederi la articolul 4, 44 cu privire la rolul Comisiei în perioada de tranziție, adăugiri în secțiunea de statistici și clarificări în legătură cu dreptul de acces la date. Amendamentele sub, suplimentare propuse pentru a include remarci relevante ale uh, supraveghetorului de date european în text sunt menite să introducă garanții puternice pentru a proteja datele personale, pentru ca accesul la aplicarea legii să fie uh, deplin exhaustiv la uh, bazele de date de amprente și prim cu rezultate negative. Se aprobă cererile dacă sunt necesare pentru a uh, în anchetele sau detectarea unor acte teroriste. Uh, justificarea este necesară pentru cazuri Uh, în care există bănuială justificată că compararea bazelor, amprentelor cu bazele Eurodac va contribui la uh, avansarea cercetărilor există doi pași, trebuie să fie trim, depusă o cerere electronică de către autorități, după aceea ă, această cerere trebuie verificată de către autoritatea de verificare, care transmite cererea punctului de acces național. În al treilea rând, în cazul unui rezultat pozitiv, numele persoanei nu este ă, dezvăluit autorităților de aplicare a legii, Raportoarea consideră că Parlamentul trebuie să își respecte angajamentul anterior din pachetul de azil și să înainteze cât mai rapid cu acest raport pentru ca votul, votul orientativ să aibă loc la comi- reuniunea Comisiei Libe din 17 sau 18 decembrie. Mulțumesc! Mulțumesc! Dăm acum cuvântul Comisiei și președinției cipriote. Comisia dorește să intervină după aceste, aceste declarații, vă rog. Very much, Mr. Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru proiectul de aviz al raportoarei. Pot deja să spun că Comisia este deschisă spre acceptarea anumitor practici care ar fi acceptabile și pentru Consiliu în urma discuțiilor purtate. Și aștept să ascultăm din partea celorlalți deputați ce amendamente suplimentare ar mai putea fi depuse pentru a le putea lua în considerare la trialogurile următoare. După cum știți, intenția tuturor, din punct de vedere politic, este să avem un sistem de azil politic aprobat până la sfârșitul acestui an. Considerăm că este posibil și Uh, rugăm eurodeputații să încerce să respecte acest termen, parcurgând cât mai rapid elementele acestui dosar. În acest sens, uh, salut colaborarea foarte bună cu raportorul și raportorii din umbră. Mulțumesc, reprezentantul președinției. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația adresată. După cum știți, probabil Coreper a discutat ieri și a susținut cu o majoritate suficientă mandatul Consiliului. Considerăm că textul care a fost adoptat ieri include o valoare adăugată considerabilă după discuțiile din grupurile de lucru ale Consiliului și că Uh, există o bază de uh, dialog tripartit formal cu Parlamentul. Mulțumim, domnului raportor, pentru raportul său. Eurodac este ultima piesă din uh, sistemul comun de azil, care sperăm că uh, se conturează din ce în ce mai precis. Euro- Eurodac este cel de-al patrulea text din 2008 încoace și reflectă munca făcută din decembrie 2008 încoace, include o clauză care acordă acces agențiilor de aplicare a legii uh, pentru a, uh, agențiile în scopul luptei împotriva terorismului și uh, delictelor severe. avem și noi intenția de a finaliza acest sistem european comun de azil până la sfârșitul acestui an și, după cum am lucrat pe alte părți ale uh, sistemului comun de azil, Dublin și APD, uh, sperăm că și negocierile cu Parlamentul European vor putea începe cât de curând posibil pentru a rămâne în calendarul stabilit de a finaliza până la sfârșitul anului. Toate președinția și statele membre fac toate eforturile pentru a respecta acest angajament politic și vă reamintesc că, din nou că sunt mulțumim pentru cooperarea de până acum. Să păstrăm acest impuls și să putem termina până la sfârșitul anului. Acum are cuvântul supraveghetorul nostru, domnul Hastings. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Vreau să vă prezint avizul pe care vi l-am trimis la începutul lunii septembrie. Nu este primul aviz despre acest subiect. Deja problema Uh, durează de ceva timp. Am emis uh, două avize, una, unul în 2009, uh, un aviz pozitiv și un alt aviz negativ în legătură cu accesul agențiilor de aplicare a legii. Din 2009 încoace s-au întâmplat lucruri, nega- lucruri pozitive, printre care și intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, care a schimbat contextul Uniunii Europene, inclusiv accentul pus pe drepturile fundamentale și comisarul responsabil a subliniat că se va opune oricărei încălcări a propunerii legate de drepturile fundamentale, așa încât am fost foarte șocat să văd că uh, Comisia a decis să nu își urmeze propriile politici aici și nu a făcut un, o evaluare de impact nouă. Nu se poate face referire la evaluările de impact anterioare din motivele pe care le-am menționat în aviz. Regret și că comisia dumneavoastră nu poate să reevalueze această legislație extrem de importantă și pun aici pe partea critică, pun aici accentul pe partea critică, accesul agențiilor de aplicare a legii. Subliniez, după cum am spus în aviz, că înțeleg că disponibilitatea unei baze de date cu amprente digitale poate să fie utilă pe, în anumite cazuri. Însă, utilitatea nu este testul sau proba care trebuie să fie îndeplinită. Fără îndoială, este vorba de o încălcare extrem de gravă a principiului limitării scopului, o încălcare a drepturilor unui, unui grup de oameni extrem de defavorizați și trebuie să ne întrebăm dacă este vorba de o acțiune necesară și proporțională. Și eu analizez foarte critic propunerea Comisiei. Nu doar nu găsim suficiente motive, găsim chiar foarte puține argumente în favoarea acestei poziții. Nu există o analiză a uh, acțiunilor alternative, uh, de exemplu, instrumentele juridice deja existente care implică amprentele și necesitatea nu este același lucru în echilibrul în echilibrul legislativ cu Consiliul. Aici, dacă se adoptă măsura Comisiei, vom adopta un instrument care îi va uh, viza doar pe cei care au depus o cerere de azil. Dacă se găsesc amprente la azilan, solicitanții de azil vor putea fi potențial identificați, dar uh, alți indivizi nu ar putea să fie uh, vizați de aceste cercetări pentru că nu au amprentele în baze de date. propunerile Consiliului și ale Comisiei sunt un exemplu clasic de utilizare a datelor care se întâmplă să existe pentru un, într-un alt scop. Eurodac a fost creat cu uh, clauze foarte clare că datele respective nu vor fi folosite în afară sau în alte scopuri și este extrem de crucial să respectăm acest lucru. Dacă legiuitorul decide din motive care depind de discreția sa că este necesar acest, acest acces, eu consider că avem nevoie de chiar mai multe clauze de salvgardare. Dacă lucrezi pe o listă și poți, poți să elimini factori de pe listă, ajungi, poți să avansezi, însă dacă există indicii foarte clare că autorul une, unui act terorist uh, a făcut o cerere de azil, atunci uh, Există motive de solicitare de date, însă dacă nu există o asemenea bănuială, atunci este pur și simplu o încercare în gol. O autoritate judiciară ar trebui să decidă acest lucru. Dacă parcurgem condițiile acordate și recunosc că, că au fost uh, întocmite judicios, toate aceste condiții nu întrunesc testul uh, măsurilor de salvgardare necesare. Câteva luni în urmă am spus că este vorba de o scădere a drepturilor omului și nu voi, îmi voi schimba părerea. Aș sugera ca raportoarea să preia anumite remar- remarci uh, relevante, ci să rezolve cea mai relevantă remarcă și ca comisia dumneavoastră să aducă o replică convingătoare în Consiliului și Comisiei. Avizul meu conține mai multe sugestii. Dacă Vom avea timp în următoarele săptămâni. Voi putea studia eventuale amendamente, însă vreau să folosesc timpul de acum să pun accentul pe problema majoră. Dacă, dacă această piesă este o pie, ultima piesă pentru a se ajunge la un acord cu Consiliul, acesta nu este un standard al, care respectă drepturile omului putem accepta măsuri doar, doar dacă este necesar și proporțional să eliminăm uh, condițiile și măsurile pe care le, am, le avem uh, stabilite de peste 10 ani. Însă nu se întâmplă acest lucru în cazul actual. Mulțumim. Uh, domnul de Jong dorește să ia cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și domnului Hastings, care ca întotdeauna este obiectiv și suficient de curajos să ne spună adevărul în același timp și că de multe ori în trecut în această comisie m-am bucurat și atunci să reprezint țările de jos la negocierile la primul Eurodac. A fost perioada în care a trebuit să explicăm și am spus de ce îndrăznim să luăm uh, amprente digitale de la solicitanții de azil și a fost o provocare și pentru ministrul de atunci să convingă pe toată lumea că va fi necesar să se ia amprentele digitale ale solicitanților de azil. Am sprijinit întru totul acea propunere și ca funcționar public, pentru că dacă avem aranjamentul de la Dublin, trebuie să există un fel de control dar n-a fost uh, floare la ureche, adică n-a fost ceva ce faci ușor și nu ai de-a face cu manechină. Dacă în momentul primei negocieri știam că va fi utilizat pentru scopuri de aplicare a legii, nu cred că s-ar fi introdus niciodată, pentru că ar fi venit atât de mult împotriva spiritului negocierilor care au avut loc. Deci trebuie într-adevăr să aveți argumente extrem de solide ca să schimbați caracterul acelui instrument deja foarte sensibil. Am încercat și în grup să avem o abordare practică, să nu scăpăm din vedere nici aspectul de securitate, nici cel de aplicare a legii și de soluționare infracționalității. Și n-ar trebui să avem o abordare prea obtuză, dar aici se merge prea departe. Deci sunt de acord cu fiecare cuvânt rostit de domnul Hastings și nevoia de valoare de impact. Am cerut acest lucru în această comisie și comisii să aducă argumente convingătoare sau Consiliul, dacă poate, să facă acest lucru. Câte infracțiuni, la câte infracțiuni o să vă ajute un instrument atât de larg. Deocamdată n-am văzut nicio probă în acest sens, nu nicio evaluare de impact, după cum a spus domnul Hastings, și nu cred că putem face fără astfel de probe. Chiar și așa, chiar dacă ar fi astfel de dovezi, ar fi un echilibru extrem de dificil, pentru că efectul de stigmatizare al amprentelor digitale luate de la solicitanții de azil pe de o parte și apoi utilizarea lor automată pentru a le compara în scopuri legate de activitatea organelor de aplicare a legii e foarte mult și nu fiecare cetățenii în Europa trebuie să dea amprentele digitale și acest lucru se facă pentru scopuri legate de aplicarea legii. Pentru că dacă ar fi nediscriminatoriu, am avea alte probleme, cum am văzut, cu colectarea amprentelor digitale ale cetățenilor pentru pașapoarte. Deci nu e deloc o chestiune ușoară. Și, de fapt, sunt convins că, odată, sunt în dezacord cu raportarea cu doamna Macovei, care sunt foarte recunoscătoare pentru multe lucruri bune pe care le face în acest Parlament, dar în acest caz, grupul meu probabil că va propune respingerea. Dacă trebuie să ne angajăm în negocieri, desigur că putem introduce garanții, dar vreau să spun acest lucru și Consiliului. Această propunere nu poate fi văzută ca separat de celelalte elemente din pachetul de zi și mai sunt multe probleme în care Parlamentul European are păreri foarte ferme și deci trebuie să fie ceva la pachet și chiar și în pachet acest lucru, acesta va fi extrem de dificil. Încă o dată mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc, doamna Keller. Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, domnule Hazins, pentru acest raport. A adus în discuție multe aspecte în legătură cu care și eu aș dori să aflu mai multe. Principala întrebare când mă uit la Eurodac este de ce agențiile de aplicare a legii doresc, de fapt, acest acces. Pentru mine nu e deloc limpede. Dacă se așteaptă să găsească mai mulți teroriști printre solicitanții de azil, decât ne așteptăm să vedem în populația obișnuită, printre ceilalți oameni, nu mi se pare ceva clar. De asemenea, Europol, când i s-a cerut să aducă dovezi, n-a reușit și a recunoscut că nu are nicio dovadă. Mă întreb dacă s-a schimbat ceva între timp de la acel răspuns primit de la Europol și dacă da, ce s-a schimbat? Dacă poate cineva să-mi spună, vă rog să-mi spuneți, pentru că avem nevoie de fapte. Avem nevoie de o legiferare bazată pe probe, nu doar să spunem că ne temem de terorism sau de mai știu eu ce. Avem nevoie de dovezi. Nu putem intra în viața privată, nu putem încălca drepturile lor fundamentale fără dovezi eh, corespunzătoare. Și din nou, nu cred că va trebui să ne temem de mai mulți teroriști printre solicianții de azil. Solicianții de azil sunt de multe ori oameni care fug de terorism, indiferent dacă e la nivel de stat sau de alt nivel. În orice caz, apoi solicianții de azil ar fi singurul grup din populație care trebuie să-i se colecteze amprentele digitale și care ar fi comparate cu cele ale teroriștilor. Și e clar o formă de discriminare. <clears throat> Ei sunt văzuți ca potențiali infractori dacă iei amprenta digitală găsită lângă cadavrul cuiva care a fost omorât și apoi verifici cu amprenta solicitanților de azil, înseamnă că încerci să găsești criminalul, asasinul și că te aștepți să găsești asasinul în rândul lor și nu știu cum poți să te aștepți la asta. Evaluarea de impact a drepturilor fundamentale e ceva care lipsește, nu există. Nu putem pur și simplu să acceptăm legislație pentru care nu s-a făcut nicio evaluare de impact evaluarea de impact pe care o avem e depășită, e învechită, e foarte învechită și nu se bazează pe drepturile fundamentale. În plus, toată lumea a vorbit despre un acord, dar pachetul tare, pachetul de azil, s-a renunțat la el cu ceva timp în urmă și n-a fost din vina Parlamentului European, nici problema de cal calendar nu din cauza Parlamentului European. Noi am votat elementele acestea în 2009. Consiliul a blocat dosarul de azil timp de patru ani, deci nu puteți da vina pe noi, Sonim, că noi uh, blocăm lucrurile, că nu ne facem treaba la timp, pentru că de fapt a fost Consiliul cel care a blocat lucrurile. Iar accesul poliției a fost la un acord în care uh, noi am fi avut o suspendare a clauzei de solidaritate, mecanismul de la Dublin. Dar nu avem niciun aspect legat de solidaritate sau de mecanism de suspendare în Dublin, deci nici măcar nu putem să ne mai gândim că ar fi vorba de un acord. În orice caz, pachetul de azil, legislația de azil se referă la azil, la condiții de azil, cine primește azil și așa mai departe. Nu e legislație antiteroristă, e legislație în materie de azil. În fine, <clears throat> sunt de acord cu ce a spus domnul Hastings despre limitarea de scop. Întotdeauna a fost un principiu fundamental în legislația noastră și acum vrem să renunțăm la el pentru solicitanții de azil și statele membre vor să obțină toate uh, amprentele digitale și alte date de la toți cetățenii din state terțe. Și unde ajungem așa? Când o să ne cereți nouă ca toată lumea să fie verificat pe amprente digitale că e terorist sau infractor? Unde se termină? Care e obiectivul acestei politici? Unde sunt probele că într-adevăr e ceva necesar? Avem nevoie, ar trebui să fie pe masă înainte să luăm o decizie, pentru că deocamdată nu există, nu se bazează deloc pe probe. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc, doamna Latford. Mulțumesc. Sunt de acord cu observațiile făcute de colegi de domnul Hastings în legătură cu subminarea limitării de scop și riscurile. Sunt de acord cu domnul de Young că ne-am fi așteptat uh, accesul uh, organelor de aplicare a legii la Eurodac de când s-a înființat sau în orice caz să fie menționat. Dar îngrijorarea noastră ar fi fost și mai mare. Și ce vă împiedică atunci orice bază de date înființată pentru orice alt scop, public sau privat, ca ulterior să vină cineva să spună că avem nevoie de acces al forțelor de aplicare a legii. Ceea ce ar fi dus la o dezbatere diferită atunci când s-a discutat și înființat prima dată baza de date și tocmai motivul pentru care trebuie să fie aceste teste îndeplinite de proporționalitate și necesitate. Și sunt de acord cu ce a spus Hastings că aici nu este tratat corect nu trebuie să fie abordat pe baza că e un fel de quid pro quo pentru alte măsuri din pachetul de azil. Trebuie să fie examinat de sine stătător. Și întotdeauna am spus că sunt profund nemulțumită de ideea accesului forțelor de aplicare a legii la o bază de date legată de azil, care mi se pare că e totul diferită de accesul uh, forțelor de legii pe care le-am negociat eu la baza de date VIS, pentru că acolo cel puțin sunt persoane care în mod voluntar sunt vizitatori. Am niște întrebări concrete. Mai întâi, nu e clar care sunt procedurile care trebuie să fie introduse pentru că poliția, poliția dintr-un stat membru, dacă obține o coincidență, un hit, decizia cadrului 2006 960 este eficace în acest sens, nu știu ce se consideră că e hit, care sunt apoi procedurile care urmează, ce se întâmplă între timp dacă există un astfel de hit, un rezultat pozitiv și o anchetă penală care afectează un solicitant de azil ce se întâmplă cu cererea de azil între timp. Nu s-a spus nimic despre asta. Apoi o întrebare în legătură cu articolul 211, definiția datelor de uh, amprente digitale. Și Consiliul în textul ei vorbește despre latent fingerprint. Sunt și amprente digitale parțiale care sunt incluse din cele latente colectate la uh, scena crimei s-ar putea să se ridice problema răspunderii dacă companii niște amprente latente de la locul faptei, care sunt doar amprente parțiale cu cele din baza de date Eurodac. Care sunt garanțiile care există în acest scenariu? Apoi, în chestiunea la care s-a referit și domnul Hastings despre natura autorității de verificare de la articolul 6 ce fel de autoritate este, e independentă, are caracter judiciar sau judecătoresc. Deocamdată textul Consiliului lasă la latitudinea statului membru să hotărască și m-aș bucura dacă am avea ceva criterii în acest sens pentru a alege o astfel de autoritate. Apoi se pune problema că nu se pot lua amprente digitale de la un solicitant. Articolul 14.4 vorbește numai despre imposibilitatea temporară, dacă e o incapacitate permanentă de a lua amprentele unui solicitant. Trebuie să existe niște proceduri de rezervă pe care le avem la vis. Apoi, la articolul 19, există o excepție de la verificarea prealabilă pentru situații excepționale de urgență. Dar nu e niciun test dacă o situație excepțională de urgență există sau nu. Și formularea without undue delay ca termen limită la 93, e cam vag. Am încercat să verific în decizia VIS. Aș vrea să văd <clears throat> dacă într-un text unde n-a fost o decizie am avut cumva mai multă claritate decât în cel de față și o să fac acest lucru. La articolul 20, condiții de acces la Eurodac din partea poliției. Nu e nimic care să spună sau care să stabilească parametrii în obligație ai statului membru de a face verificări în alte baze de date uh, de amprente digitale naționale sau prin prim un număr minim de conexiuni prun pe care să le aibă un stat membru înainte de a-i se permite să acceseze Eurodac să se ceră să facă un control prealabil în vis înainte de a se permite accesul la Eurodac și textul Consiliului a eliminat criteriul conform căruia există temeri justificate de a considera că astfel de comparație cu datele Eurodac ar contribui la prevenirea, detectarea, anchetarea unor infracțiuni, infracțiunilor în cauză. Deci nici măcar nu mai doresc o cerință să existe temeiul rezonabil la considera că o anchetă a infracțiunilor ar fi facilitată, deci nici măcar nu se mai vorbește că ar fi necesară, nici măcar că ar avea o contribuție la o astfel de anchete, anchetarea unei infracțiuni. E un criteriu foarte slab, care până și el a fost eliminat de către Consiliu. Apoi, rapid, la articolul 21, nu există criterii stabilite pentru accesul Europol, dacă să fie direct sau indirect, să fie sub controlul uh, organismului de supraveghere a datelor european sau nu. Nu știu dacă ar fi ceva fezabil. Tot timpul cred că trebuie să verificăm dacă uh, sunt condițiile și criteriile necesare. În articolul 29, și aproape am încheiat, domnule președinte, articolul 29 spune că solicitantul de azil ar trebui să fie informat mai în legătură cu scopurile regulamentului Dublin. Nu există nicio cerință de a notifica solicitantul de azil că și poliția va avea acces sau poate avea acces la amprentele lui digitale, ceea ce pare să fie o lacună. Și apoi nu e foarte clar deloc în legătură cu articolul 26.4 se spune că datele trebuie să fie șterse dacă nu mai sunt necesare pentru anchete specifice în derulare. Dar criteriul pentru obținerea datelor de la Eurodac este că sunt necesare într-o cauză specifică, într-un anume dosar. Nu, nu înțeleg atunci ce spune acel artic 23.4, pentru că mai pentru o cauză specifică poți să o soliciți. Desigur că trebuie să o ștergi dacă nu mai e necesară pentru acea cauză specifică și nu sunt convinsă că asta înseamnă că datele, clauza înseamnă că datele trebuie să fie șterse dacă ancheta pentru care s-au solicitat s-a încheiat sau că pot fi reținute dacă poliția crede că s-ar putea potențial utiliza pentru o altă anchetă în derulare. <clears throat> care a apărut după ce au cerut datele. În fine, am toate aceste întrebări detaliate, dar importante, cred. Nu știu dacă e posibil să primesc răspunsuri înscris de la comisie în legătură cu aceste aspecte, dacă nu pot să răspund acum, în această după amiază. Dar cred că trebuie să fim extrem de meticuloși în controlul nostru cu privire la această măsură. Și uh, acum avem mai mult timp decât s-a prevăzut la un moment dat în ce privește progresul Eurodac prin această comisie, dar cred că o să fie un test cu o ștachetă foarte ridicată. Nu putem trece ușor peste accesul poliției la o bază de date care se referă la persoane vulnerabile. Nu sunt naivă, nu spun că nu există nicio posibilitate să fie și infractor printre solicitanții de azil. Nu, nu spun asta. Dar, prin definiție, ei sunt nevinovați până când li se dovedește vinovăția amprentelor digitale au fost colectate pentru un scop precis și acum vine cineva și spune că poliția oricum ar trebui să aibă acces. Pur și simplu nu putem uh, aborda acest aspect pe o bază ca parte unui acord politic. Thank you, Mrs. Now, before turning to... Mulțumim, doamnă Latford. Și acum, înainte să dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebările adresate, aș dori să adresez și eu două întrebări în numele colegului nostru, domnul Claude Moraes, care a părăsit uh, ședința, care a început, de fapt, azi dimineața. Două întrebări. Unu. Ce au de spus Comisia și Consiliul referitor la concluziile Autorității pentru Protecția Datelor, cum că nu există date suficiente, că accesul este necesar sau proporțional. A doua întrebare. Poate Comisia să clarifice de ce avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor nu a fost cerut uh, dinainte? Acestea sunt cele două întrebări. Se adaugă la întrebările care au fost deja adresate de colegii care au luat cuvântul. Așadar, dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde la ele înainte de a da cuvântul raportorului. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Veți înțelege că nu pot să răspund acum la toate întrebările, dar le voi alege pe cele mai relevante și sunt la dispoziția eurodeputaților pentru a discuta uh, mai mult și celelalte chestiuni, um, pentru că e important să evităm neînțelegerile. Dacă ele se nasc, atunci uh, sunt sigur că putem să le clarificăm astfel încât să nu existe probleme. În primul rând, dați-mi voie să vă spun, Comisia a luat notă de raportul Autorității pentru Protecția Datelor. Vreau să subliniez și cred că este un lucru important acesta și în ceea ce privește discuția privind evaluarea de impact. Vreau să subliniez, cum am făcut și data trecută, că propunerea Comisiei este foarte similară cu propunerea din 2009 cu privire la accesul la Eurodac și uh, pe această propunere, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată. La momentul respectiv, uh, avizul uh, autorității a fost luat în considerare, uh, la fel cum este luat în considerare acum. Dat fiind faptul că noua propunere a Comisiei este foarte similară celei din 2009, evaluarea de impact din 2009 este, din punctul nostru de vedere, încă valabilă. Așadar, Comisia consideră că nu e nevoie de realizarea unei noi valori de impact și, cu tot respectul, nu considerăm că intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona a schimbat uh, peisajul politic în uh, ceea ce privește acest subiect. Permiteți-mi să mă refer și la evaluarea privind uh, drepturile fundamentale avem uh, date suplimentare semnificative cu privire la drepturile fundamentale care se găsesc în partea a treia a memorandumului um, explicativ la propunerea Eurodac. Se analizează impactul privind drepturile fundamentale, mai ales în ceea ce privește azilul și protecția datelor personale. Și concluzia este că propunerea e, respectă în totalitate Carta Drepturilor Fundamentale, date fiind constrângerile și uh, garanțiile oferite. Așadar, fac trimitere în ceea ce privește drepturile fundamentale la memorandumul explicativ și la capitolul 3 uh, din acesta. Apoi, voi răspunde la cele uh, spuse de uh, Autoritatea pentru Protecția Datelor. Comisia salută Uh, sugestiile făcute și discuțiile din Consiliu au arătat că s-ar putea să fie uh, recomandabil să uh, se clarifice lucrurile pentru că în propunerea Eurodac avem cele două tipuri de date utilizate. De asemenea, suntem de acord că subiecții trebuie să fie informați atunci când li se iau amprentele și că datele ar putea fi utilizate pentru aplicarea legii. Uh, suntem de acord, de asemenea, cu autoritatea că un rezultat pozitiv uh, care este verificat uh, față de o amprentă latentă trebuie să facă obiectul unei verificări suplimentare. Dar dați-mi voie să repet ceea ce am spus uh, la ultima reuniune când s-a prezentat propunerea comisiei. Comisia consideră că această propunere este proporțională și care are garanții suficiente și vreau să repet Uh, telegrafic, pentru că am făcut-o deja anul trecut. Verificarea, uh, o verificare prin Eurodac poate fi făcută doar ca ultim uh, resort, după ce toate bazele de date au fost verificate, după ce s-a făcut verificarea prâm și uh, ea devine relevantă doar în lupta împotriva infracțiunilor grave uh, și a terorismului, nu orice fel de infracțiuni. Excludem orice fel de uh, comparare sistematică în masă a amprentelor și nu se face nicio legătură cu vreo țară terță și avem principiul hit-no-hit de, și ne asigurăm că fluxul de date este limitat la maximum. Apoi, vreau să răspund la întrebări. Doamna Keller a spus că nevoia ca Europol să acceseze baza de date Eurodac nu este justificată, nu este explicată. Și aici vreau să spun trei lucruri. 1. Europol este un centru de informații privind uh, infracțiunile penale și trebuie să identifice legăturile necunoscute între investigațiile, între anchetele naționale și de aceea considerăm că Europol trebuie să aibă acces. Al doilea motiv este că Europol joacă un rol important în combaterea traficului de ființe umane, uh, exploatare sexuală, uh, muncă forțată și, de asemenea, e responsabil de protecția victimelor Comisia a furnizat grupului de lucru al Consiliului un document care explică mai în detaliu motivele pentru care propunem ca Europol să aibă acces la Eurodac și, sigur, dacă considerați că aveți nevoie, cu mare plăcere vă transmitem acest uh, document. Sigur, solicitanții de azil sunt un grup vulnerabil. Acest lucru este subliniat și în evaluarea de impact în 2009. Principiul nereturnării rămâne de maximă importanță și nu este uh, în niciun fel atins de această propunere. Cu toate acestea, în memorandumul explicativ la această propunere am menționat că va fi necesar să monitorizăm dacă această propunere poate să ducă în vreun fel la stigmatizarea solicitanților de azil. Și aici cred că este un subiect la care vom uh, reveni. Pot să vă garantez că atunci vom putea discuta în profunzime acest uh, subiect. Barana Latford a făcut referire la faptul că este esențial să ne asigurăm că autoritățile de verificare sunt uh, independente de autoritatea desemnată, într-adevăr, așa consideră și Comisia că trebuie să existe o independență între cele două autorități, pentru că noi credem că acest lucru este necesar. Autoritatea de verificare trebuie să fie o autoritate de control uh, eficace și suntem pregătiți să discutăm această chestiune dacă e nevoie de clarificări suplimentare. Un alt uh, comentariu a fost că uh, evaluarea de impact a Comisiei nu a demonstrat în mod suficient necesitatea accesului uh, de către organele de aplicare a legii. Sigur că e greu să aduci dovezi în acest sens, pentru că este un instrument nou, dar, cu toate acestea, cum am spus la ultima noastră reuniune, din punct de vedere politic, din punctul nostru de vedere, propunerea este una care acoperă o lacună, pentru că dacă avem atacuri teroriste și infracțiuni grave, până în momentul de față nu e posibil să cauți uh, și amprentele uh, solicitanților de azil care nu se găsesc în bazele de date naționale sau în baza uh, PRM. Mai mult decât atât, trebuie să spunem că, de fapt, astăzi este deja posibil să faci schimb de date privind solicitanții de azil între statele membre, uh, această propunere va crea doar o punte către nivelul european. Sigur că nu putem să vă arătăm exemple, exemple de cazuri unde uh, aceste date au fost utilizate într-o anchetă penală, pentru că utilizarea datelor Eurodac nu este, nu este permisă uh, conform legislației în vigoare. Și acum am să mă apropii de sfârșitul intervenției mele. Cred că am folosit destul din timpul dumneavoastră. Uh, Barona Radford a întrebat care sunt procedurile utilizate în cazul unui rezultat pozitiv la nivelul național. Noi nu ne deschidem canale noi cu această propunere, și anume uh, amprentele vor fi tratate ca și până acum prin procedurile naționale și o altă întrebare a domnului Lasford a fost dacă uh, amprentele parțiale pot fi utilizate. Da, într-adevăr, și acestea pot fi utilizate, dar și aici uh, uh, convergem cu raportul Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Ele trebuie să fie verificate de un uh, expert în dactiloscopie. Și dacă nu um, se găsește o corespondență, atunci procedura se încheie. Deci, dacă calitatea rezultatului pozitiv nu este suficient de bună, atunci nu se mai întreprind acțiuni ulterioare. Domnule președinte, sper că am acoperit din perspectiva mea cel puțin chestiunile cele mai importante care au fost puse în discuție. După cum am spus, cu mare plăcere, uh, suntem la dispoziția eurodeputaților pentru a discuta orice alte chestiuni. Uh, mulțumesc comisiei. Da, doamna Latford. Doamna Latford intervine fără microfon. Am o scurtă întrebare suplimentară pentru comisie. Pentru că nu știu dacă nu eu nu l-am înțeles oare sau. Ați spus că statele membre fac deja schimb de eh, date Eurodac pentru, eh, în scopul eh, aplicării legii? Dar nu e permis acest lucru, nu? Deci dacă o fac și nu e permis, atunci de ce li se permite să o facă? Sau de ce uh, sunt uh, lăsați, nu sunt uh, pedepsiți? Reprezentantul comisiei. Nu, nu. Uh, statele membre fac schimb de date naționale. Deci autoritățile naționale pot schimba între ele date naționale pe care le-au colectat de la solicitanții de azil și uh, Eurodac uh, nu face decât să simplifice această procedură. Dar dacă veți, uh, în Regatul Unit, o amprentă poate să fie luată de la un azilant și uh, Regatul Unit poate să verifice, să facă verificări împreună cu alte state membre pe această amprentă. Bun, deci eh, ei deja uh, pot face tot ce vor cu, cu alte cuvinte. Președintele. Bun, uh, domnule Fost, dacă doriți să prezentați o concluzie sau președinția cipriotă dorește să intervină? Nu? Atunci da cuvântul domnului fost. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, sigur că pentru mine este oarecum dificil să sintetizez acum toate cele spuse și mai ales să vorbesc în eh, interesul raportoarei. În orice caz, eh, am înțeles din discuție că principial Bun, sunt diverse puncte de diverse importante, dar ca principiu această bază de date uh, este acceptată. Bun, sigur că detaliile vor trebui încă discutate. Și am înțeles că, în general, nu uh, ne interesează aici doar să conferim o structură dreptului uh, pentru azil și să găsim o procedură bine reglementată pentru acest domeniu, ci de asemenea, trebuie să vedem uh, în diversele puncte discutate, așa cum a spus și domnul Hastings, trebuie să vedem care este scopul și accesul autorităților naționale, am înțeles că este uh, permis doar în cazuri bine definite, în niște uh, uh, situații de necesitate extraordinară și în niște condiții bine definite. Deci, acestea sunt dispozițiile care privesc uh, scopul, uh, care sunt oarecum niște măsuri de siguranță. Uh, am să o informez pe doamna Macovei cu privire la toate aceste puncte discutate, dar doamna Macovei este cu siguranță foarte deschisă cu privire la orice măsuri de siguranță și la următoarea întâlnire cu raportorii din umbră, sigur că toate aceste puncte vor fi discutate uh, Uh, și mai ales ceea ce ne-a uh, spus uh, reprezentantul Autorității pentru Protecția Datelor. Deci mi-am notat aici verificarea de către o autoritate independentă și, de asemenea, identificarea foarte clară a scopului. Și la următoarea întâlnire cu raportorii din umbră, toate aceste chestiuni vor fi cu siguranță discutate. Sorry, thank you. Mulțumim, domnule Fos, care o reprezintă pe doamna Macovei. Mulțumesc tuturor participanților și mulțumim, desigur, domnului Hastings că a participat la această discuție. Cum e momentul să anunțăm, încheind uh, acest punct, termenul pentru amendamente, 7 noiembrie. Vă rog să vă notați Amendamentele vor fi examinate pe 26 și 27 noiembrie și un vot orientativ pe 17-18 decembrie. S-a decis azi la reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumim pentru atenție și trecem la punctul următor, 15. Mulțumesc. So, Așadar, dacă sunteți de acord, trecem mai departe la punctul 15. Fondul pentru azil și migrație cu raportoarea doamna Silvie Ghion. Vom asculta o prezentare a doamnei Ghion în legătură cu amendamentele, apoi Comisia, Consiliul și deputații participă la discuție. Doamna Ghion, mulțumesc, domnule președinte. Rapid sau pe cât de rapid posibil, câteva elemente în legătură cu amendamentele care au fost depuse în legătură cu acest raport. Sunt 120 ca număr cu multe cu semnături uh, comune între membrii, ceea ce din punctul meu de vedere e mai degrabă o situație favorabilă. Al doilea aspect favorabil, pe ansamblu primirea rezervată acestor amendamente e și ea pozitivă. În mare măsură, amendamentele se înscriu pe linia proiectului de raport care a fost depus și sprijină propunerea Comisiei, evident consolidând unele dintre dispoziții sau precizându-le mai bine. Și mai precis, dacă trecem rapid prin marile pachete de amendamente care au fost depuse, în ce mă privește, obiectivele aparate sunt în primul rând de a sublinia importanța asistenței tehnice. E clar că structura și funcționarea uh, fondurilor pentru pace interne, această structură și funcționare s-au simplificat, ceea ce în mod logic ar trebui să ducă la o mai mică povară administrativă pentru state. Acestea fiind spuse, cred că este crucial ca statele să continue să fie sprijinite pentru a aplica în mod optim utilizarea acestor fonduri. După cum acesta trebuie să permită să ajute statele să se conformeze obligațiilor și dreptului Uniunii și deci să întărească vizibilitatea și accesibilitatea finanțării europene. Un prim aspect pe care doream să-l subliniez. Al doilea, legat de amendamentele pe care le-am depus eu, reamintesc principii în legătură cu repartizarea echitabilă și transparentă a resurselor financiare și e clar că fuziunea fondurilor în materie de returnare, integrare și azil este cu siguranță un lucru bun, dar cu toate acestea trebuie să veghem, să ne asigurăm că această repartizare a finanțării între aceste trei priorități se va face în mod echitabil și nu va privilegia o opțiune în detrimentul alteia. Oarecum, într-o abordare caricaturală, să nu fie una strict securitară sau una pur uh, în apărarea drepturilor omului. Al treilea pachet de amendamente se referă la încadrarea posibilității de a finanța agențiile Uniunii printr-un fond de azil și migrație. Evident, nu pun niciun fel uh, sub semnul întrebării ideea că aceste finanțări să meargă spre agenții, dar trebuie să ne asigurăm că acest fond nu va fi utilizat ca un mijloc de a Uh, suplimenta carențele bugetare ale agențiilor. Și aici mă refer la ce s-a spus azi dimineață la audierea domnului Leitin, mă gândesc în special la vigilența în ce privește finanțarea Frontex, pentru că unii au spus că se duc să caute în altă parte fonduri suplimentare. Un al patrulea aspect, ceva legat de statistici, nu o să insist acum pentru că voi face o legătură cu alte amendamente care au fost depuse în sensul unei mai bune vizibilități a datelor disponibile în ce privește utilizarea acestor fonduri. Un ultim aspect, nu mai știu, al patrulea sau al cincilea, în legătură cu pachetele de amendamente pe care le-am depus, vreau să întăresc și aspectele calitative și cantitative legate de reinstalare, relocare. Domnul Tavares nu e, poate fi astăzi, astăzi, dar am depus multe amendamente comune cu dânsul pe acest subiect și voi reveni uh, ulterior mai detaliat. În legătură cu celelalte amendamente, insist asupra trei dimensiuni, amendamentele depuse de alți membri. Există un mesaj foarte puternic transmis din partea Parlamentului în legătură cu chestiunea solidarității, pentru că dorim cu toți observatorii din umbră. Am dorit să depunem un amendament cu adăugirea articolului 80 ca bază juridică pentru acest fond E vorba de a transmite un mesaj puternic, de a arăta că Parlamentul, de toate nuanțele politice, e unit în această chestiune a solidarității și vrea să facă această solidaritate să treacă de la discursuri la actele concrete. Deci ne-am întâlnit în acest sens și sunt extrem de mulțumită. A doua parte pe care doream să o subliniez din amendamentele depuse de alți membri se referă la o mai bună analiză a utilizării fondurilor și o evaluare a activităților finanțate. Multe amendamente își propun să completeze indicatorii care sunt puși la dispoziție, atât în ce privește dimensiunea cantitativă, cât și cea calitativă și cu o mai bună transmitere a informațiilor. Cred că e extrem de important și în acest sens să întărim această dimensiune am avut impresia, am înțeles că Consiliul va face propuneri de a pune aceste dispoziții într-o anexă, deci o întrebare care va, sau o chestiune care va trebui tranșată, dar în ce privește analiza, utilizării și evaluarea, sunt o dimensiune importantă și un ultim aspect uh, în legătură cu aceste amendamente, un salt calitativ și cantitativ important în materie de relocare. am referit, s-au depus multe amendamente pe acest subiect și cred că asta demonstrează faptul că Parlamentul țină să demonstreze în fapte exprimarea unei Europe a zilului și solidarității. Colegul meu Tavares și cu mine am depus mai multe amendamente pe acest subiect, după cum a spus domnule președinte, și o dimensiune care vizează să demonstreze că trebuie să facem mai multe în dimensiunea cantitativă, dar și mai bine calitativă în ce privește relocarea și azilul. Și sperăm ca prin aceste amendamente că statele membre vor fi încurajate să lanseze mai multe programe de relocare și să aibă de asemenea o abordare calitativă în legătură cu calitatea primirii și integrarea populațiilor relocate. Iată, în ansamblu, domnule președinte și dragi colegi, în legătură cu amendamentele depuse de mine și cele depuse de alți colegi, ce doream să precizez în etapele următoare vom avea în calendar un vot orientativ probabil în noiembrie <clears throat> și în ce privește conținutul, cred că m-am uh, referit la ce doream să spun. O să mă întâlnesc cu observatorii din umbră ca să vedem amendamente de compromis, la legătură și cu deputații care au dorit să depună amendamente. Cam asta vreau să spun, domnule președinte. Președintele, mulțumim pentru prezentare. Acum să auzim Comisia și Consiliul, mai întâi reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor și membrilor care au înaintat amendamente. Permiteți-mi să încep prin a reaminti că instrumentul pe care îl discutăm acum, Fondul pentru Azil și Migrație, este o componentă în pachetul uh, de afaceri interne din uh, cadrul financiar multianual. Vom discuta în această după amiază instrumentul orizontal, mecanismul de livrare pentru fondul de azil și migrație și alte două instrumente. Fondul de securitate internă se va discuta, din câte am înțeles, la următoarea ședință LIBE. O să încep cu câteva aspecte generale care se leagă acest raport și aceste amendamente, dar sunt pertinente și pentru celelalte. Mai întâi în legătură cu chestiunea drepturilor omului și drepturilor fundamentale. Comisia, desigur, că uh, este de aceeași părere, în ce privește părerea uh, Parlamentului că sunt importante. Niciodată n-au vrut să cofinanțăm nicio acțiune care să limiteze dreptul cetățenilor din state terțe să solicite azil sau alte forme de protecție internațională și, desigur, conformarea, respectarea drepturilor omului și altor principii este o parte integrantă a sistemului comun de azil european, unul dintre obiectivele specifice sprijinite prin fondul de azil și migrație. Sunt conștient de faptul că sunt mai multe amendamente la diverse articole în legătură cu drepturile omului și poate că în discuții în legătură cu modul în care se ajungă la amendamente de compromis vom putea găsi o cale prin care să arătăm clar de la bun început din prima parte a instrumentului, dacă trebuie să fie și mai clar că acesta e un principiu care se aplică pretutindeni în text. Al doilea aspect se referă la indicatori pe care i-a menționat și doamna raportor. După cum am precizat data trecută în această comisie, când am venit să discutăm acest instrument, indicatorii care sunt în text erau orientativi. Am convenit cu statele membre și am implicat și Parlamentul că vom discuta indicatori comuni la ateliere și pe baza acelei activități, președinția apoi să înainteze un text nou de discuție la Consiliu. Acele ateliere au avut loc săptămâna trecută, Parlamentul a fost invitat să participe și sperăm că se va discuta săptămâna viitoare la grupul ad hoc de la Consiliu. Și președinția, desigur, a putut să țină cont de amendamentele care au fost înaintate la această comisie, dar aș spune că e foarte important ca indicatorii să fie cât mai simpli. Mai întâi să reamintim că indicatorii care apar în text sunt indicatori comuni. Se leagă de obiectivele specifice ale fondului și trebuie să reflecte realizările în domeniile de politică mulțumită sprijinului dat și prin acest fond. Deci avem nevoie de indicatori cuantificabili, măsurabili, care ne spun ceva despre rezultatele și realizările prin sprijinul dat de fond. Statele membre vor trebui să raporteze în fiecare an în legătură cu realizarea acestor indicatori comuni. Desigur că statele membre pot să aibă și programe sau indicatori specifici pe program suplimentar pe care am discutat la ateliere, dar indicatorii comuni trebuie să se limiteze ca număr, să fie măsurabili. Iată de ce avem o preferință să fie cantitativi. Un alt aspect la care s-a referit doamna raportor, asistența tehnică. Desigur că asistența tehnică e importantă. Avem asistență tehnică prin fondul actual. În viitoarele fonduri propunem 5% <clears throat> să fie cuantumul pentru asistența tehnică. Vreau să remitesc că asta este dincolo de propunerea pentru fondurile structurale și mai mare decât nivelul actual de asistență tehnică pentru fondul solidar Este 4,3% în acest an. Într-una dintre fișele informative transmise Consiliului și Parlament, fișa 8, explicăm uh, pe deplin situația privind asistența tehnică. În discuțiile de la Consiliu, în legătură cu acest instrument și cu altele, unele state membre mai mici sau care au programe mai mici, au arătat uh, uh, care sunt costurile fixe cu care se confruntă și au spus că procentul pentru asistență tehnică primit nu ar fi suficient. Deci discuția de la Consiliu a adus la posibilitatea de a avea un procent fix și o sumă fixă. Deci statul membru, indiferent cât de mic e programul, să primească o anumită sumă fixă pentru asistența tehnică dar pentru comisie o sumă sau un quantum de 7% mi se pare extrem de mare și desigur cu cât cheltuiți mai mult pe asistența tehnică, cu atât mai puțin cheltuiți pe acțiuni pe teren și am reținut ce a spus doamna raportor, cum că asistența tehnică dă posibilitatea statelor membre să-i ajute pe beneficiari, dar reduce în același timp uh, cuantumul uh, fondurile pentru care se depune cereri beneficiarii. Recunosc nevoia statelor membre, dar trebuie să existe un echilibru. Domnul raportor s-a mai referit și la agenții și în special amendamentul 174 la care vreau să mă refer și 184 și aș vrea să spun trei lucruri în legătură cu acestea. În primul rând, agențiile care supraveghează subvențiile de la bugetul Uniunii Europene. Dimensiunea acestei subvenții va face parte din uh, propunerea glo- pentru cadrul glo- financiar global multianual. După cum am explicat în comunicarea care a însoțit cadrul financiar multianual, am putea prevedea în anumite circumstanțe excepționale că ar fi uh, de dorit să uh, acordăm anumite atribuții ad hoc agențiilor. Ar fi o procedură cu caracter excepțional și cred că este important să subliniem că Fondul pentru Azil și Migrație nu reprezintă o sursă secundară de finanțare pentru agenții. Așadar, Comisia nu ar susține amendamentele 174 și 184. Acestea sunt idei generale care arată și spre alte inițiative. Dacă îmi dați mai mult timp, aș dori să comentez în legătură cu câteva amendamente care sunt extrem de specifice acestui instrument. Articolul 80, unde la care a făcut referire raportorul, rapor, raportoarea. Se vorbește aici despre temeiul juridic care este sau nu suficient în declarația din martie 2012 ne-am rezervat dreptul de a folosi articolul 80 ca bază juridică, ca temei juridic pentru propuneri ulterioare. A, a doua uh, idee privește grupurile uh, țintă. Amendamentul 121 sugerează că grupurile țintă să fie cetățenii statelor membre cu uh, care provin din migrație, care au rezidența legală într-un alt stat. Comisia nu poate să fie de acord cu acest lucru. Dreptul cetățenilor de a-și exercita libertatea de circulație nu poate să fie inclusă, nu poate să fie inclus aici. Și în special în ceea ce privește integrarea mm, cetățenilor din statele terțe. Dacă trecem la azil, amendamentul 102 sugerează că ar trebui să se adauge un obiectiv nou specific pentru a susține măsuri pentru a, asigura accesul sigur la sistemul de azil european. Credem că acest lucru este acoperit deja în obiectivul specific care se referă la sistemul european comun de azil. În ceea ce privește strămutarea, uh, mulțumim Parlamentul pentru susținerea programului de strămutare Raportoarea a subliniat importanța acordarea de stimulente statelor membre și vă reamintim că scopul sumelor for- forfetare este de a crește numărul de uh, persoane strămutate din Uniunea Europeană fără ca aceste fonduri să fie condiționale. Nu vrem să se folosească sume forfetare pentru că în acest fel s-a schimba scopul acestei prevederi. Uh, sume forfetare pentru relocalizare reprezintă o simplificare și în ceea ce privește cheltuielile comunitare. Trebuie să uh, menținem acest efort. Scopul articolului 7 este diferit, permite statelor membre să uh, financeze acțiuni de construire de capacități în statele membre pentru operațiuni de strămutare. Trebuie să existe un obiectiv clar și ambițios în care să se ținând se cont că nu se pot impune cote statelor membre. Cu toate acestea, Comisia subliniază importanța politică a păstrării componentului de strămutare ca obligatoriu în acest fond, după cum am propus în textul nostru. În problema returnării, amendamentele 140-143, acolo se, cere, se, încearcă, se solicită ștergerea uh, referirii la returnare. Comisia consideră că o politică eficientă de returnare este o parte integrantă a unei politici de imigrare uh, credibile. După cum înțelegeți, ne opunem acestor amendamente. În ceea ce privește acțiunile specifice, anexa 2, reamintesc că scopul acțiunilor specifice este de a fi acțiuni de susținere cu valoare adăugată specifică europeană, care necesită eforturi comune din partea statelor membre. Celor, cele două amendamente de pe acțiunile specifice nu corespund a, acest, acestui scop. Amendamentul 184 prevede ca fondul să financeze o secțiune a oficiului de susținere pentru azil. Am explicat deja de ce nu este fezabil. Amendamentul 185 prevede posibilitatea autorităților locale de a uh, cere finanțare și uh, pentru măsuri de integrare. Nu s-ar depune cererile nouă, uh, este vorba de gestiune comună. În ceea ce privește criteriile de alocare, amendamentele 85 și 86, considerentele exprimă metoda de calcul. Rezultatul calculului este în sine în text, care este vorba și este o sumă fixă pentru programele naționale care apare în text. Încercăm să creăm crearea unei poveri suplimentare prin introducerea de criterii complexe. Așadar, am utilizat eh, datele statistice deja colectate și verificate de Eurostat, care au fost folosite pentru calcularea alocărilor în fondurile actuale. Cred că acestea sunt eh, suficiente observații deocamdată și mulțumesc eh, raportoarei pentru munca sa. Mulțumesc. Acum aș dori să dau ocazia Consiliului să se exprime. Dacă președinția cipriote dorește să facă comentarii sau uh, să răspundă la întrebările puse. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul de lucru ad hoc al Consiliului va încheia primul stagiu al muncii al lucrărilor sale în 15 octombrie și vom avea un mandat în Coreper în, noi, în noiembrie. Starea în momentul actual la Consiliu în ceea ce privește uh, proiectul de regulament în legătură cu cadrul financiar multianual pun accentul pe discuțiile pe probleme orizontale. Consiliul împărtășește importanța punctelor principale ale Parlamentului și Comisiei și președinția deja a aliniat și-a aliniat propunerea de compromis a uh, propunerii orizontale cu uh, regulamentul financiar. Dacă ținem cont de votul orientativ al Comisiei Libe din 27 noiembrie, noi vrem să colaborăm cu, îndeaproape cu Parlamentul European pentru a ajunge la un acord în legătură cu aceste fișiere cât de curând posibil. Obiectivul președinției este ca pozițiile celor patru regulamente să fie apropiate cât de mult înainte de 19 decembrie, care este data ultimului coreper sub președinția cipriotă. Președinția cipriotă vrea să intensifice lucrările pentru a examina o strategie de urmat în timpul perioadelor de negocieri și pentru a de- defini procedura pentru părțile implicate pentru problemele majore. Vă mulțumesc. Acum, domnul Papa Nicolau, nu văd nicio altă solicitare înainte de a da cuvântul doamnei Ghiu. Domnule Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte, sunt raportor din umbră pe această temă și aș dori să fac o mică observație. Îi mulțumesc doamnei Guillaume pentru cooperarea de până acum. Îmi mulțumesc că ne-a inclus de la bun început. Cred că este important că avem abordarea pozitivă a tuturor grupurilor politice poziția tuturor amendamentelor este că consolidează pozițiile. Unele referiri au fost critice, uh, probabil vom avea timp să le discutăm cu doamna Guillaume, o susținem pe doamna Guillaume în legătură cu utilizarea articolului 8 ca temei juridic și este foarte bine că grupurile politice sunt unite în acest sens. Încă două comentarii. În primul rând, cu amendamentele noastre încercăm să ținem cont de situația specifică a statelor membre care sunt la granițele externe ale Uniunii, De asemenea, uh, susținem AZO și uh, că trebuie să, ca statele membre să primească suficiente fonduri pentru susținerea activităților. Amendamentele 128, 129 și 146 se referă la circumstanțe speciale. Uh, știm că mm, responsabilitatea pentru solicitanții de azil aparține statelor membre, însă, în circunstanțe excepționale, dacă apar probleme, în acest sens, credem că putem găsi soluții care pot să fie mai flexibile și uh, să se poată folosi o finanțare corespunzătoare. Sunt sigur că vom discuta și vom reuși să ajungem la uh, compromisuri acceptabile. Mulțumesc din nou raportoare. Mulțumesc, doamna Ghion, pentru a încheia această discuție. Mulțumesc, domnule președinte, cu toate că nu, vreau, nu pot să abordez toate punctele comisiei, Uh, nu știu dacă mă așteptam să intrăm în chiar așa de mare detaliu. Trebuie să ne amintim de necesitatea de a constitui un fond solid cu puncte foarte clare de utilizare, pentru că trebuie să răspundem la cererile statelor membre, pentru că noi, ca Parlament, trebuie să ne dăm avizul în legătură cu sensul acțiunilor noastre și, în același timp, pentru că trebuie să răspundem, răspundem la așteptări nu îmi fac foarte multe griji în legătură cu munca noastră în comun. Eh, toată energia mea este investită într-un acord în legătură cu acest text. Mulțumim, doamna Ghiom. Am încheiat acest punct, iar acum anunțăm că votul orientativ prevăzut la Comisia Libe este prevăzut pentru 26 noiembrie 2012. Este de acord toată lumea? Dacă da, atunci acest lucru ne, ne va permite să trecem la punctul următor, numărul 16, instituirea sistemului Euro- european de supraveghere a frontierelor, Eurosur. Are cuvântul domnul raportor Ian Mulder. Este un punct unde vom discuta uh, amendamentele de la această propunere. S-au depus foarte multe amendamente, 230 și așadar vom asculta pe domnul Mulder, după aceea comisia, președinția, care trebuie să fie pregătită să fie succintă, pentru că avem doar o jumătate de oră pentru discuții. Domnule Mulder, aveți cuvântul. Mulțumesc. Nu va dura prezentarea 40 de minute pentru că voi avea o prezentare foarte succintă în ceea ce mă privește. Mă bucur că raportul meu s-a bucurat de un interes în comisia aceasta și că s-au depus atâtea amendamente. Am parcurs amendamentele și multe dintre ele, cu multe dintre ele sunt de acord. O, raportul meu încearcă în primul rând să prevină tragediile care au loc în Mediterană. Și multe amendamente privesc exact acel, acest lucru. Unele amendamente consolidează poziția mea și le susțin. Vreau să găsim amendamente de compromis pe cât de mult posibil pentru ca la votul comisiei să nu se voteze separat pe toate 230 de amendamente. Salut așadar majoritatea amendamentelor. În al doilea rând, raportul meu spune că nu trebuie să existe Uh, schimburi de date între Eurosur și state terțe. S-au depus câteva amendamente și pe acest punct. Trebuie să clarificăm lucrurile, însă, în general, eu rămân la uh, poziția inițială că datele personale nu ar trebui să fie uh, transmise statelor terțe. Datele trebuie să fie folosite pentru a analiza datele, situația generală și nu situația personală. În al treilea rând, cooperarea cu Regatul Unit și Irlanda. Salut participarea acestor state. Doamna Ladford a depus un amendament pe acest subiect și nu sunt convins că îl pot susține pentru că anumiți eh, consilieri juridici mi-au sugerat că ar putea să apară probleme. Aici trebuie așadar să mai discutăm, însă în ceea ce privește cooperarea cu uh, Uh, Regatul Unit și Irlanda poate să contribuie la rezolvarea problemelor celor care încearcă să intre în Europa, cooperarea ar trebui să fie extinsă. Acestea sunt concluziile mele legate de amendamente. Mulțumim, domnule Mulder, prezentare foarte scurtă. Acum are cuvântul Comisia. Domnul Sefar Sfar, reprezentantul Comisiei aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Doar două comentarii scurte. După ce am examinat amendamentele, în primul rând, Comisia sublinează din nou că Eurosur este un sistem cu mai multe scopuri, are trei obiective. În primul rând, împiedicarea migrației ilegale, în al doilea rând, prevenirea crimei transfrontaliere și, în al treilea rând, protecția migranților și uh, Uh, protejarea vieților uh, la frontierele externe. Vă dau un exemplu în care unde aceste aspecte se întrunesc. Guardia Civil Spaniolă deja s-a confruntat cu situație în care bărci mici părăsesc coasta a nordului Africii, odată ce sunt uh, detectate, creează o situație de salvare și Guardia Civil este obligată să salveze acești oameni din mare prin, cu băr- în timp ce bărcile cu motor uh, trec pe lângă. Ele de aceea este uh, foarte important să urmărim toate cele trei obiective în Eurosur și să nu punem accentul pe unul sau două, ci pe toate trei. Al doilea comentariu, atunci când uh, protejăm uh, viețile imigranților și când aceasta devine o prioritate majoră, avem nevoie și de instrumentele necesare. Fac referire aici la aplicarea comună a instrumentelor de supraveghere, imagini prin satelit sau utilizarea sistemului de raportare naval pentru că motivul principal al pierderii de uh, vieți omenești este că ei folosesc embarcațiuni uh, mici care nu pot fi observate foarte ușor. De asemenea, prin cooperarea cu statele terțe, în special din Mediterană, uh, am propus așadar ca aceste două elemente să fie utilizate cu precădere în regulament. Mulțumim Comisiei. Acum are cuvântul președinția cipriote, domnul Constantinidis. Președin... Doamna Gheorghiadu, vă mulțumesc, mulțumesc raportorului și comisiei. Am luat notă de pozițiile exprimate și de amendamentele depuse, pentru care mulțumim. Sperăm că comisia dumneavoastră va avea un vot orientativ cât de devreme posibil ca, pentru ca negocierile dintre Parlament și Consiliu să înceapă în timpul președinției noastre. De asemenea, salutăm susținerea Comisiei pentru înființarea acestui sistem, în special pentru uh, păstrarea datei de 1 octombrie pentru intrarea în funcție a sistemului. Noi la Consiliu facem totul posibil pentru a înainta cu acest dosar, ceea ce înseamnă că în următoarele săptămâni vom Uh, primim mandatul de la Coreper de a începe negocierile cu Parlamentului. Președinția cipriotă vă asigură că va continua cooperarea cu raportorul, domnul Mulder și raportorii din umbră, pentru a putea ajunge la un acord suficient de echilibrat. Vă mulțumesc! Iar acum deschidem discuțiile. Domnule Scuria. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru munca depusă pe acest raport. Putem susține acest raport în mare măsură și în, la reuniunile ulterioare vom specifica câteva detalii Cred că deja suntem de acord pe multe probleme fundamentale. În ceea ce privește amendamentele, aș ridica câteva aspecte. Câteva dintre amendamente depășesc domeniul de aplicare al Eurosur. Eu vin din Italia și am văzut în viața de zi cu zi uh, că oamenii mor în Mediterană. Așadar, ă, este un lucru de care suntem foarte conștienți și toți colegii din PPE cunoaștem situația. Asta fiind situația, cred că trebuie să privim în mod circumspect Uh, anumite amendamente care încearcă să schimbe scopul și funcțiile Eurosur, uh, încearcă să îi ia din puteri. Uh, bineînțeles că împiedicarea pierderilor de vieți umane este un lucru extrem de important, însă nu poate să devină prioritatea numărul 1. Și câteva amendamente încearcă, de fapt, să oprească în mod total imigrația ilegală. Însă contextul trebuie să fie precizat mai clar. De asemenea, în ceea ce privește problema datelor personale, cred că raportorul a spus cel mai bine lucrurilor pe nume. Nu știu dacă expresia din amendamentul respectiv este corectă, corectă că schimbul de date personale prin rețeaua Eurosur nu poate să uh, aibă legătură cu datele personale. Adică, într-un fel, datele personale nu pot să au, aibă legătură cu datele personale, însă s-ar putea să fie vorba de o problemă de traducere a textului. Uh, Însă consider că abordarea raportorului este cea bună și că trebuie să, implic, să urmăm uh, poziția raportorului. De asemenea, în ceea ce privește implicarea Regatului Unit și a Irlandei. Oriunde apare o prevedere legată de Schengen sau se leagă de Schengen, cum ar fi Frontex, întotdeauna apare aceeași problemă a Regatului Unit și a Irlandei este o problemă care va trebui să fie examinată mai în detaliu și vom face acest lucru împreună cu raportorul. Domnul Enciu. Domnule președinte, în primul rând țin și eu să mulțumesc domnului Mulder, raportorul principal, mai ales pentru faptul că a adoptat un mod extraordinar de constructiv în a lucra cu noi, raportorii din umbră. Și acest lucru se vede pentru că așa cum ați ascultat din cuvântările anterioare, ă, aproape că există un consens ă, atât al nostru, al grupurilor politice, cât și, văd, și al Comisiei, că unul din obiectivele principale Uh, ale Eurosur trebuie să fie și acela de salvarea de vieți omenești în afară de controlul trecerii ilegale de frontieră și a luptei împotriva criminalității, ceea ce este un lucru foarte bun. Uh, de asemenea, poate voi repeta ce a spus colegul din Italia, uh, acest raport trebuie să există un consens și în ceea ce privește schimbul de date personale, Uh, în cadrul Eurosur și în plus domnul raportor a propus deja <clears throat> în proiectul său de raport, sunt de acord cu acest fapt, că schimbul de date personale ale cetățenilor europeni să fie interzis către uh, țările terțe. Uh, eu cred că acest raport va fi foarte bun și va duce la întărirea Eurosur și precizarea mai clară a arhitecturii și a obiectivelor sale. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Ensiu. Now, Frau Keller. Mulțumim, doamna Keller. Thank you very much and thanks a lot. Mulțumesc. Mulțumesc și raportorului care a făcut propuneri foarte bune și foarte valoroase de modificarea propunerii comisiei uh, pe care le putem uh, accepta. Și noi am depus câteva amendamente bazate mai ales asupra patru chestiuni. În primul rând, drepturile omului și salvarea pe mare, nu e în mod surprinzător, joacă un rol important uh, și în protecția datelor. Uh, de asemenea, orice schimburi de date ar trebui să fie uh, documentate, să existe un registru care să arate foarte clar uh, în orice moment cine, cu cine a schimbat date, cine a procesat date și așa mai departe. Ni se pare foarte important acest lucru. În ceea ce privește cooperarea cu țările terțe, am șters acolo destul de mult din text pentru că implicația privind drepturile omului ale unei cooperări foarte strânse cu țările terțe nu sunt foarte transparente. Am avut cooperare în trecut, știm foarte bine că aceasta a dus la probleme privind drepturile omului, la încălcări ale drepturilor fundamentale, au fost multe probleme pentru mulți oameni și nu vrem să se repete această situație orice fel de informații, de schimb de informații cu țările terțe poate să ducă la probleme grave și nu vrem să se întâmple acest lucru. De asemenea, propunem ștergerea întregului articol 12 care se referă la instrumentele de supraveghere, pentru că nu considerăm că există o, bază de dovezi cum că avem nevoie de aceste instrumente și acestea costă foarte scump. Trebuie să ne gândim că facem reduceri peste tot și pentru sateliți și alte uh, uh, instrumente, e o listă deschisă de tehnologie pentru care plătim fără să punem nicio întrebare. Eu aș fi mai precaut aici. De asemenea, vreau să subliniez că Eurosur nu este doar un instrument pentru punerea în aplicare a unor politici, este o politică în sine, politica uh, de a crește supravegherea la frontierele externe utilizând uh, drone, sateliți și alte uh, instrumente pentru a combate migrația ilegală, ilegală și alte lucruri. Deci, uh, să nu-l vedem doar ca pe un instrument, uh, e vorba de uh, politica noastră la frontieră. Uh, la frontierele Uniunii Europene, care costă foarte mult, după cum am spuneam. În ceea ce privește misiunea de salvare, am și o întrebare. Astăzi dimineața am vorbit cu domnul Leitinen, uh, șeful Frontex, și dânsul ne-a spus că salvările pe mare sunt o prioritate importantă pentru dânsul, dar atunci când am întrebat comisia dacă nu ar vrea să includă salvarea pe mare în mandatul Frontex, mi s-a spus că nu se poate face acest lucru pentru că salvările pe mare țin de competența statelor membre. Uh, și în Eurosus se menționează chiar faptul că salvarea pe mare este prioritară. Bun, deci cum se împacă astea două? Pe de o parte îmi spuneți că salvarea pe mare sunt o prioritate, dar nu se intră în detalii. Cum anume trebuie să se desfășoare lucrurile în practică? Asta lipsește. Uh, pe de altă parte, am auzit în această dimineață că, de fapt, nu e posibil să avem uh, această activitate ca o prioritate, pentru că, de fapt, ea este la latitudinea statelor membre și nu a Comisiei. Deci, unde, cum se leagă toate acestea? Și ar fi foarte interesant să ascult această uh, explicație, pentru că ori spunem că uh, salvarea vieților pe mare este un, uh, e o prioritate doar în preambul, ceea ce înseamnă că nu prea înseamnă mare lucru de fapt, sau dacă intrăm în detalii, sau e competența statelor membre, cum stau lucrurile de fapt, că e oarecum confuză situația în momentul de față. Mulțumesc, domnule Keller, domnule Busutil. Nu? Nu doresc să... Ah, ok, v-am notat. Doamna Ernst. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc întâi raportorului. Un raport foarte dificil și totuși a reușit să ia în considerare aspecte pe care le apreciem. Formularea este uh, corectă și uh, consider de asemenea pozitiv și susținem uh, când e vorba de statele terțe că nu ar trebui să existe un transfer cu datele terțe, cu țările terțe. Și acum Dați-mi voie să spun uh, ceva mai multe despre acest sistem Eurosur. Mm, trebuie să vă spun că mie mi se pare uh, uh, oarecum dubioasă situația și vreau să vă dau mai multe motive pentru care noi respingem această idee a Eurosur. Uh, am ascultat un coleg de la Frontex astăzi dimineață care ne-a povestit ce se face deja pentru salvarea de vieți omenești. Și eu cred că uh, nu mai avem nevoie de un sistem de supraveghere. Avem nevoie de un sistem pentru salvarea vieților omenești, dar un sistem de supraveghere care să arate ca acesta, uh, cum este descris la articolul 12, nu cred. Um, bun. Uh, sigur, Uh, am înțeles că se combate criminalitatea transfrontalieră, dar problema este că se combate și migrația ilegală și vreau să vă reamintesc că uh, am folosit până acum uh, și alte uh, exprimări, alte concepte, uh, migrație neregle, neregulamentară. În orice caz, eu, mie această sintagmă de emigrație ilegală mi se pare uh, nefericită. Și uh, nu înțeleg uh, de ce ar trebui noi să creăm acum un astfel de sistem de securitate? Pentru că dacă mă uit la articolul 12, mă întreb de ce e nevoie de aceste drone, uh, aceste uh, avioane fără, uh, fără pilot. eu nu cred că avem nevoie de așa ceva. Eurosur este mai degrabă un program de lobby pentru dezvoltare a tehnicii de securitate și noi respingem acest, acest program. Bun. Ehm, dar, după cum vedeți, am depus un uh, amendament uh, de principiu în care am spus respingem cu totul proiectul, dar apoi am spus, știind că majoritatea este de o altă părere, că vrem totuși să ne implicăm în această discuție. Ehm, și să menționăm aspectele ca unde ne-am putea imagina niște compromisuri. Um, dacă e vorba de salvarea vieților migranților, e bine, aici e foarte important, da, um, asta ne dorim, dar nu ne dorim uh, să se uh, colecteze și stocheze date uh, cu caracter personal aceste instrumente de supraveghere, așa cum sunt ele definite în articolul 12 ar trebui să fie uh, uh, ni se pare greșit un astfel de sistem. Și, de asemenea, uh, dacă este, deci să mergem pe ideea salvărilor de vieți omenești, suntem pregătiți să discutăm mai departe, să găsim niște soluții de compromis, dar dacă nu, eu cred că se creează aici bun, dacă ne gândim la sistemele de supraveghere, avem uh, uh, imaginile naționale, imaginile europene, uh, există date uh, de imagistică care pot să uh, fie folosite în momentul de față și vrem să extindem acest, această tehnică la nivel uh, european. Uh, Uh, bun, tehnica poate fi uh, dezvoltată și aici eu trebuie să vă spun că am niște o îngrijorare foarte mare, pentru că uh, sistemele de supraveghere sună, poate suna uh, neutru, dar ele sunt mult mai periculoase decât sună. Mulțumesc. Și acum am să dau cuvântul comisiei, înainte să dau cuvântul raportorului pentru a uh, încheia discuția. E util întotdeauna să auzim răspunsul comisiei la întrebările adresate. Domnul Oliver Seifert. Mulțumesc. Bun, acum risc să repet ceea ce am încercat să spun mai devreme, și anume protecția vieților migranților este un obiectiv clar al Eurosur. Deci să, trebuie să punem odată capăt acestor povești în care oamenii, foarte mulți oameni se neacă în Mediterană încercând să vină spre Europa. Din punct de vedere juridic, nu e așa de ușor. Uh, misiunile de căutare și salvare pe mare nu sunt o competență a Uniunii Europene, dar au fost deja reglementate prin dreptul internațional, Organizația Internațională Maritimă, și uh, centrele de coordonare ale acestor activități uh, există deja uh, sub dreptul internațional în statele membre, ceea ce este perfect logic, pentru că aceste centre nu se ocupă doar de migranți aflați într-o situație dificilă, ci pot să existe și alte multe situații. Pot să fie vorba de turiști, de exemplu, pe uh, o barcă cu pânze sau dacă e vorba de un uh, Uh, vas uh, petrolier care se uh, scufundă sau mai știu eu ce. Vrem să facem această legătură în Eurosur, dar trebuie să fim precauți mm, când ne gândim la chestiunile juridice. De aceea, propunerea comisiei este în formula în care ați văzut-o. Revenind la micile embarcațiuni și la articolul făcut, la articolul 12, aplicarea comună a instrumentelor de supraveghere. În primul rând, Eurosur nu este un program de investiție pentru industrie. El dorește să îmbunătățească eficiența supravegherii frontierelor prin uh, cooperare între agenții, prin schimb de informații. Acestea sunt instrumentele principale. Dacă vă uitați la cele 21 de articole ale regulamentului, 20 se ocupă de cooperarea și schimbul de informații între agenții. Un articol uh, se referă la utilizarea tehnologiei de supraveghere, articolul 12. Și acest articol a fost introdus mai ales pentru că avem o mare problemă cu uh, depistarea uh, micilor embarcațiuni, care sunt motivul principal pentru care oamenii se neacă în mare. Uh, nu este un program de investiții pentru industrie. Eurosur nu dorește să uh, aibă ca și consecință cumpărarea a sute de elicoptere sau de embarcațiuni, ci vrea să ne ajute să uh, trecem la o uh, abordare bazată pe uh, tehnologie inteligentă și să găsim uh, modalități uh, eficiente din punct de vedere al costurilor de a uh, depista aceste mici embarcațiuni. Este o chestiune, o mare provocare tehnică și operațională și doar o parte foarte limitată a Eurosur uh, se va ocupa de uh, aplicarea acestor instrumente de supraveghere. Se face întotdeauna uh, trimitere la aceste uh, avioane uh, fără pilot care deocamdată nu pot uh, să uh, zboare în spațiul civil. Am uh, făcut un test uh, și nu a, nu a funcționat. Acest lucru a fost menționat doar în ideea de a nu exclude posibilitatea în următorii 5-10 ani, dar deocamdată nu e o opțiune realistă în anii care vor urma și nu uh, utilizarea, bun, utilizarea acestora este foarte diferită față de alte părți ale lumii. Ideea este de a găsi aceste mici embarcațiuni ale imigranților. Președintele, mulțumim. Acum revenim la domnul Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc fiecărui participant pentru uh, intervenție. Sunt de acord cu domnul Scuria, dar desul a plecat deja. Uh, că obiectivul propunerii nu este doar de a salva vieți omenești, dar totuși acesta este un aspect foarte important al uh, regulamentului. Dacă aici eșuăm, atunci nici celelalte dimensiuni nu mai au uh, sens. Doamna Keller, pot să confirm încă o dată că în ceea ce privește protecția datelor, uh, am obiectivul de a nu colecta date cu caracter personal, ci de a corecta anumite slăbiciuni în sistem. Propunerea mea este de a nu a, da aceste informații părților tețe. În ceea ce privește supravegherea, va trebui să analizez a, acest aspect. În general, pot să vă spun că și în această dimineață l-am ascultat pe directorul Frontex. Problema crucială este ce se întâmplă odată ce ai depistat o barcă cu oameni. Care este pasul următor? Și am vorbit deja despre acest lucru. Din ceea ce îmi dau seama până acum, dar voi mai analiza legislația, aceasta nu poate să fie responsabilitatea Eurosur, este o competență națională, deci e nevoie de un dialog cu autoritățile naționale pentru a vedea cum să îmbunătățim situația, dar până în momentul de față, dacă nu primesc niște argumente, nu văd posibilitatea de a îmbunătăți situația și mi s-a confirmat de către directorul Frontex în această dimineață uh, pentru că am pus întrebări repetate. Intenționez să organizez o întâlnire cu toți raportorii din umbră în viitorul foarte apropiat. Voi, le voi prezenta um, propunerile de compromis și apoi, dacă nu vom reuși să ne punem de acord, atunci sigur că urmează să votăm în comisie. Mulțumesc! The work you've done and for the... Mulțumim pentru munca depusă și pentru poziția dumneavoastră. Totdeauna respectați uh, timpul, sunteți foarte precis în contribuțiile la dezbatere. Acum e momentul să stabilim votul orientativ, noiembrie 26-27, următoarea ședință obișnuită a reuniunii noastre în noiembrie. Trecem acum la punctul următor, Fondul pentru Securitate Internă, dispoziții generale pentru Fondul pentru Azil și Migrație și Fondul pentru Securitate Internă. Raportor domnul Lorenzo Fontana. Numai că această propunere conține dispoziții aplicabile pentru noile fonduri pentru perioada 2014-2020 în domeniul afacerilor interne <clears throat> și s-au înaintat peste 150 de amendamente Vom da cuvântul raportorului, apoi Comisiei, Consiliului și o discuție. Domnule Fontana, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să le mulțumesc colegilor pentru interesul deosebit arătat într acest raport. După cum am spus, s-au depus destul de multe amendamente. și mă angajez ca împreună cu raportorii în umbră să ne ocupăm cât mai mult de aceste amendamente, mai ales cele care merg în direcția simplificării și transparenței în utilizarea fondurilor și cele care permit de asemenea îmbunătățirea procesului de comunicare și difuzare. Am uh, dorit prin acest raport să fac să se înțeleagă importanța rolului pe care pot să-l joace autoritățile locale într-un astfel de domeniu, la un astfel de dosar, pentru ca principiul subsidiarității să fie invocat și aplicat în acest sector. dacă acest instrument e utilizat ca instrument de simplificare și nu de birocratizare, va obține rezultate. Am organizat deja mai multe reuniuni cu colaboratorii, cu raportorii din umbră, cărora aș dori să le mulțumesc. Și cred că în uh, legătură cu anumite puncte vom ajunge la un acord. Mă gândesc la amendamentele depuse de doamna Keller în legătură cu suprimarea posibilității la întreprinde acțiuni în state terțe cu bani din Fondul de Securitate Internă. Comisia era de părere contrară, vom vedea ce va spune astăzi și de asemenea vom asculta alte puncte de vedere. În legătură cu amendamentul 69, s-a pus o întrebare pe care am dorit și noi să o adresăm comisiei. Se cerea înființarea unui grup de lucru în acest amendament, un grup de lucru care să fie consultat înainte de a întreprinde acțiuni în state terțe. Acest amendament conține diverse elemente favorabile existența acestui grup de lucru care ar implica și ONG-urile, societatea civilă care ar putea să prezintă un anumit avantaj. Dar nu trebuie, evident, ca asta să încetinească măsurile și acțiunile care se derulează în statele terțe. În legătură cu acest aspect am dorit să auzim uh, poziția Comisiei, pentru că știm, după cum ne-a spus Comisia, că ceva de acest gen era deja prezent și prevăzut. Deci e un aspect unde aș dori precizări din partea Comisiei. Un alt uh, punct unde va fi nevoie de un compromis, cofinanțarea. Mai multe amendamente au fost depuse în legătură cu acest aspect care vorbește de 75%, altele 80% sau 90% sau 100%. În comisia vorbea de 100% de cofinanțare. În această privință, cred că va trebui să se ajungă la un acord în legătură cu cea mai bună soluție, pentru că statele membre au responsabilități, dar nu trebuie să uităm că aici vorbim de situații de urgență. Și deci e limpede că în caz de urgență, va trebui să se țină cont de procentele de urgență. La amendamentul 132, domnul Percăr, cred că va fi posibil un compromis pentru a ține cont de diversele sensibilități exprimate la reuniunea cu raportorii din umbră. Există un punct care a stârnit uh, nedumerirea, amendamentul 127 și 72 am solicitat un aviz juridic din partea Serviciului Juridic al Parlamentului. E vorba despre faptul că diverse acte de punere în aplicare se transformă în acte delegate. În timp ce la 127 am înțeles și avizul serviciului juridic că ce scrie acolo Comisia pare să fie mai exact pe plan juridic. La 72, din potrivă, suntem în continuare nedumeriți, întrucât propunerea Comisiei nu a înlăturat toate îndoierile. Dacă e adevărat, că trebuie respectat articolul 290 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Trebuie de asemenea să vedem ce fel de puteri discreționare dorim să lăsăm în acest caz comisii. Cred așadar că va trebui clarificat acest aspect. Acestea fiind spuse, există multe amendamente, dar Există și un spirit bun de cooperare cu raportorii fictivi, așadar, cu ocazia altor reuniuni vom reuși să ținem cont de diverse puncte de interes și sensibilități și vom vedea în ce direcție se exprimă diversi participanți. Acum vom auzi din partea Comisiei și a președinției doamna Melinda Pike de la Comisie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Din nou, aș vrea să mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru comentariile la acest regulament. După cum am mai spus, e regulamentul care, în esență, <clears throat> dă fondul pentru migrație și azil și fondul pentru securitate internă. Am luat notă de amendamentele puține în legătură cu sistemul propus după cum v-am explicat la întâlnirea precedentă acestei comisii, când s-a discutat regulamentul, am încercat să realizăm un grad uh, înalt de simplificare. Deci sper că lipsa de amendamente înseamnă că Parlamentul recunoaște uh, această simplificare. Desigur, cu acordul privind noul uh, regulament financiar vor trebui adaptate articolele pertinente la care deja sau de care s-a ocupat președinția. O să mă refer la unele puncte la care s-a referit și raportorul și alte câteva. În legătură cu dimensiunea externă, în esență, sunt două probleme. Una, dacă ar trebui să existe o dimensiune externă și, în al doilea rând, cum realizăm coerența cu instrumentele externe. Domnul raportor, cred că mă a invitat să vă explic de ce credem că ar trebui să existe o dimensiune externă. Aș putea să vă vorbesc pe larg, dar, din nou, v-aș trimite la fișa pe care am trimis-o Parlamentului și Consiliului. Fișa cu numărul 13, care se referă la dimensiunea externă, subliniază care e situația actuală și de ce considerăm că e necesar să avem uh, posibilitatea unor acțiuni în legătură cu statele terțe și să le finanțăm. Și dăm exemple în fișă care ar putea fi acele acțiuni și desigur că trebuie să fie acțiuni care să fie în interesul politicii interne ale Uniunii, nu fac parte din politica externă a Uniunii. După cum am spus, dacă vreți informații suplimentare despre dimensiunea externă, rămânem convinși că analiza noastră a fost că era un punct slab al fondurilor actuale și era nevoie de o posibilități limitate prin noul fond, în special la gestionarea directă, să putem prevedea acțiuni în legătură cu țări terțe. O altă problemă care a apărut în mai multe amendamente e coordonarea. Cum realizăm coerența cu politica externă și coordonarea? Trebuie să vă spun că nu suntem de acord cu amendamentele propuse aici, care ar fi extrem de prescriptive în legătură cu tipul de mecanism care Comisia și Serviciul de Acțiune Externă le-ar prevede. Avem deja o coordonare internă, mecanisme de coordonare internă, nu doar pentru acțiunile externe, ci trebuie să asigurăm și la Comisia Europeană că, de exemplu, la Fondul pentru Agrație, Migrație și Azil, acțiunile de acolo sunt coerente cu ce facem, de exemplu, prin fondul social. Nu considerăm că e nevoie de un act legislativ care să găsească mecanisme prin care serviciile comisiei să se organizeze. Comisia își menține responsabilitatea pentru implementarea bugetului. În schimb, ne-am uitat cu interes la mai multe amendamente, inclusiv 36 și 9 din partea Comisiei pentru Buget, care se referă la considerente. Deci am sugerat eventual pentru a veni în întâmpinarea una dintre obiectivele urmărite prin amendamente, că am putea face o adăugire la considerentul 6 care se sună pentru a asigura această coerență, virgulă, Comisia Europeană, împreună cu Serviciul de Acțiune Externă, vor utiliza pe deplin mecanismele existente de coordonare și le vor uh, întări dacă e cazul. Desigur că o să dau acest text domnului raportor să vadă dacă e de ajutor, dar noi considerăm pentru acesta răspunde la multe puncte ridicate și aici și la amendamentul Comisiei de Buget, dar îmi propune să se mențină la considerente și nu în textul articolelor. Domnul raportor s-a mai ridicat și la numărul de amendamente legate de implementarea de către Comisie și în special amendamentul 72, 127 și 131. Comisia nu poate să accepte aceste amendamente. Înlocuirea actelor de punere în aplicare cu acte de delegate acolo unde puterea de punere în aplicare a Comisiei nu este în dispută, de exemplu, programul de activitate anual, dar și programele naționale și alocarea resurselor în uh, trecerea în revistă internă. Cu mare atenție începește utilizarea de acte delegate și acte de punere în aplicare. Aceasta va fi o problemă. Sunt convinsă și în discuțiile cu Consiliul care le examinează cu atenție Comisia, a încercat de asemenea să urmeze cât mai îndeaproape înțelegerea comună dintre instituții în ce privește utilizarea actelor de până în aplicare și actelor delegate. Desigur că suntem interesați să vedem dacă sunt uh, păreri care nu sunt de acord, poate serviciul juridic să mai discutăm. Dar, după cum am spus, amendamentele 72, 127 și 131 nu putem să le acceptăm. Câteva alte aspecte legate de parteneriat, salutăm interesul față de acesta. Sunt multe păreri cum ar trebui structurat parteneriatul. Am face un apel să-l țineți la o dimensiune care se poate fi gestionată. Desigur, consultarea altora a publicului în general se poate face, dar n-ar trebui să întârzie nici dialogul de politică, nici să interfereze cu funcționarea parteneriatului. Desigur că vom asocia agențiile în munca pregătitoare, cum spune amendamentul 99, Știm că destul de multe dintre amendamente se ocupă de problema fluxului de numerare a statelor membre. Amendamentele care se leagă de cofinanțare, de dezangajamente. Acestea sunt chestiuni orizontale care afectează fondurile cu gestionare comună și în special cele legate de dimensiunea plăților și bugetul pentru plăți, dar sunt convinsă că aceasta se va discuta la un nivel superior și în discuția la dialogul tripartit. În ce privește apărarea intereselor financiare, articolul 5 s-au înaintat mai multe amendamente. Ca idee generală, ținem foarte mult în toate textele pentru cadrul financiar multianual și nu doar în acest sector să menținem un text standard. Înțelegem că și Comisia de Control Bugetar este de aceeași părere în acest Parlament. Și în fine am notat că la amendamentul 113 e o sugestie ca Comisia să dea proiectul de program pe care îl dau statele membre să-l înaintăm Parlamentului European. Nu prea avem obiecții, poate că e cam dificil, dar poate că ar fi mai de interes pentru Parlament să primească exemplare ale programelor naționale aprobate, ca apoi să aveți o bază pe care să lucreze mai mulți ani. Și vă lăsăm să examinați aceste idei și stau la dispoziție să transmit uh, propunerea de text domnului raportor în legătură cu... Mulțumim, doamnă. Dacă președinția Consiliului dorește să facă o scurtă contribuție, domnul Flori, mulțumesc, domnule președinte. După cum am mai spus și înainte la intervenția legată de propunerea pentru azil și migrație, fondul pentru azil și migrație, grupul de pe ad hoc al Consiliului va încheia prima etapă a activității săptămâna viitoare, pe 15 octombrie și președinția va încerca să obțină un mandat pentru Coreper pentru cele patru regulamente de afaceri interne din cadrul financiar multianual. În acest moment, Consiliul se concentrează pe discutarea tuturor chestiunilor orizontale care acoperă <clears throat> cele patru regulamente. După cum s-a menționat mai devreme, președinția în propunerea de compromis aliniată articolele pertinente din regulamentul orizontal cu regulamentul financiar. Consiliul e de aceeași părere în ce vește importanța aspectelor subliniate de Comisie și Parlament, iar obiectivul președinției să conlucreze îndeaproape cu Parlamentul European și Comisia la negocierile uh, oficiale trialog pentru a ajunge la un rezultat solid și eficace în ce privește sistemul de gestionare și control pentru finanțare în domeniul afacerilor interne. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Florifis. Am putea avea câteva minute. Domnul Fos. Äh, mulțumesc, domnule uh, președinte. Îl uh, reprezint pe raportorul nostru din umbră, Robert Pöcker, care nu poate să fie prezent, din păcate, și de aceea vreau să iau poziție din partea PP la articolul 3 și la articolul 14, unde este vorba de plus valoarea europeană, și mă refer aici mai ales la amendamentele Taniei Fayon și ale Francisca Keller, sunt aceleași interese cu privire la plus valoare, la valoarea adăugată și, sigur, la verificarea acestei programele naționale. De aceea credem că artic- amendamentul 55 al Taniei Faion este o bună descriere a valorii adăugate și suntem încrezători că vom ajunge la un compromis în această direcție. Uh, articolele 5 și 25 se referă la controlele neanunțate. Aici Există amendamentele domnului Păcăr și din partea ALDE, care modifică puțin această propunere și anume să aibă loc, să poată avea loc și controle neanunțate și posibilitatea desfășurării acestora din punctul de vedere al PPE este esențială. Sigur că acest lucru nu este întotdeauna posibil în practică peste tot. De aceea, într-adevăr, este corect când se spune acolo unde este cazul uh, și suntem și aici uh, încrezători că vom ajunge la un compromis. Apoi, uh, amendamentele care se referă la articolul 6a, care vorbește despre finanțare și la state, despre statele terțe, aici avem mari probleme cu amendamentele depuse. În momentul de față nu vedem vreo modalitate de a ajunge la un consens. Uh, la amendamentul 69, de exemplu, din partea S și D, se vorbește despre măsuri uh, referitoare la statele membre și la consultare și noi suntem foarte sceptici cu privire la ce ar putea să însemne asta și, de asemenea, cu privire la uh, înființarea unui grup de lucru. Aceasta e o chestiune care ține de organizarea internă a comisiei și aceasta nu ar trebui să fie reglementată printr-un regulament. De asemenea, suntem sceptici și în ceea ce privește valoarea adăugată a unui astfel de grup de lucru. Uh, care oricum va da doar recomandări și se pune întrebarea dacă costurile și efortul birocratic sunt justificate, pentru că Comisia are deja astfel de structuri în interiorul său. La articolul 8, ajutorul imediat, există mai multe propuneri. Și în ceea ce privește uh, uh, nivelul acestuia, dacă să fie 100%, 80%, 90% sau 75%, aici uh, credem că putem să ajungem la un compromis bun. La articolul 12 este vorba despre parteneriat și la articolul 13 dialogul politic. Uh, Aici noi uh, considerăm că este foarte important ca structurile pe care vrea să le creeze Comisia să fie păstrate. Și acum, referindu-mă la articolul 12, e vorba de uh, desfășurarea programelor naționale. Aici suntem de părere că uh, statul membru trebuie să, fie consult, trebuie să consulte partenerii, uh, autoritățile regionale sau ONG-urile. Aici e necesară și e dată, de fapt, o oarecare flexibilitate pentru a lua în considerare situația fiecărui stat membru. La articolul 13 se reglementează dialogul politic între Comisie și statele membre Aici, din motive practice, ar trebui să fim atenți, să nu mai creăm, uh, să nu mai implicăm și alte instituții. Implicarea trebuie să aibă loc întotdeauna la nivelul statului membru. Deci statul membru să decide pe cine implică. Apoi, articolul 16, aliniatul 5. Aici există un amendament referitor la ștererea, ștergerea acestui text din partea domnului uh, Păcăr. Aici uh, se spune despre faptul că această sumă ar trebui crescută până la 90%. Nouă celor din PPE, mi se pare că această dispoziție este mai mult decât contraproductivă, pentru că ea ar duce la uh, faptul că s-ar uh, reduce foarte mult uh, finanțele pentru proiecte, astfel încât acestea nu ar mai putea fi desfășurate. Uh, decât uh, cu ajutor uh, uh, european. Deci, ar trebui să definim într-un mod foarte clar aceste motive bine justificate, atunci poate că am putea să ajungem la un compromis și cu verzii. Și mai am trei puncte. Articolul 33 vorbește despre regulile de prefinanțare. Uh, Aici noi am propus că uh, e necesară o prefinanțare cu o sumă cinstită de 2,5% din uh, suma totală, ceea ce Uh, bun, uh, cred că este rezonabil pentru că dacă prefinanțarea este prea ridicată, atunci statele membre poate nu vor mai putea desfășura programe. Și apoi, la articolul 51, e vorba de publicarea rapoartelor de evaluare mm, și aici uh, cred că e posibil ajungerea la un compromis. Pentru noi este foarte important să nu se creeze aici pericole pentru siguranța sau ordinea publică astfel încât poate dacă am putea să îngrădim puțin lucrurile, vedem posibilitatea unui compromis. Și ultimul punct se referă la uh, amendamentele 72 și 127 ale Taniei Fayon. Aici, dacă cerem un aviz juridic, atunci eu cred că acest aviz juridic ar trebui să se referă și la celelalte regulamente, astfel încât să avem o perspectivă de ansamblu uh, legislației și atunci ar trebui să facem acest pas astfel încât să avem o evaluare completă. Mulțumesc! Hvala lepa, predsedujoči. Zahvalila bi se najprej... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, Aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru munca sa, raportorilor din umbră, Comisiei și Consiliului pentru explicații. Anumite amendamente prin anumite amendamente am vrut să îmbunătățim transparența, dar și procesul de aprobare a programelor naționale, precum și îmbunătățirea ă, societății civile, civile în cooperare cu Parlamentul European. Ă, după tot ceea ce am ascultat astăzi, cea mai importantă problemă deschisă este finanțarea măsurilor Uniunii, Uniunii în statele terțe. Consider că anumite uh, măsuri de finanțare trebuie să rămână pentru acțiuni din afara Uniunii și câteva dintre opiniile noastre se află între poziția Comisiei și Uh, a celor care se opun oricăror măsuri externe din acest fond. După cum a spus Comisia, este nevoie de o, co- o coordonare cu Serviciul de Acțiuni Externe. Vă atrag a, uh, atenție la amendamentul 69 al colegului Guillaume, care introduce o clauză de salvgardare importantă legată de uh, forța de acțiune specială. Nu este vorba de dublarea eforturilor, pentru că nu se uh, nu ținem neapărat să creștem costurile, însă avem nevoie de un asemenea uh, organism pentru a îmbunătăți coordonarea cu statele terțe. Există foarte multe uh, efecte benefice ale, un, ale acestui mecanism în, și Comisia ne spune că există mecanismul, însă eu nu l-am văzut înscris, cel puțin în această formă a propunerii. Așadar, cred că avem nevoie de mai multe garanții și consider că o forță de acțiune ar fi uh, foarte importantă pentru a obține obiectivele noastre. De asemenea, mai există amendamentele 37, uh, amendamentul 37 care privește programele naționale. Aici aș dori să cer un aviz oficial al Serviciului Juridic, juridic al Parlamentului European. Sunt de acord cu antevorbitorul meu că uh, avem nevoie de un asemenea aviz, având în vedere situația globală. Săptămâna trecută, la raportorii din um, întâlnirea raportorilor din umbră, m-am auzit opinia inoficială a serviciului juridic, însă consider că trebuie să discutăm mai mult această, acest aviz, nu doar în legătură cu actele delegate și dacă sunt bine fundamentate juridic, aș dori să aud despre actele de punere în aplicare și dacă forma pe care o sugerează Comisia este cea potrivită. În tema valorii adăugate, colegul de la PPE a spus că aceasta a fost baza susținerii acordate de către ei. Se intenționează crearea unei valori adăugate suplimentare prin fonduri și am definit valoarea adăugată, adăugată, adăugată prin asigurarea unor efecte concrete și adecvate în domeniul libertății și securității. Și nu în ultimul rând, problema cofinanțării considerăm că cofinanțarea în cazuri de excepție ar trebui să fie cel puțin de 90%, pentru că este vorba de urgențe, circumstanțe critice. Ne putem gândi chiar la 100% cofinanțare. Dacă examinăm situația economică din anumite state membre, uh, putem vedea că ele nu au la dispoziție mijloace de a cofinanța acțiuni și, în final, suferă oamenii. Uh, sunt convinsă că trebuie să dedicăm mai multă atenție acestor aspecte. Mulțumesc, doamna Keller. Nu vreau să repet ceea ce am spus ieri, dar o voi face pentru că tema mm, liniilor de buget externe a fost menționată din nou. Nu uh, ne opunem statelor terțe, însă la această linie de, de buget se introduce un lucru nou și trebuie să fim precauți se pot face foarte multe lucruri uh, legate de statele terțe prin acțiuni externe sau Direcția Generală DEFCON. Se pot întreprinde acțiuni specifice pentru migrație, uh, construcție de capacități pentru azil și așa mai departe. Deci nu, uh, mă, nu văd necesitatea unei linii de buget externe în Direcția Generală HOME Așadar, nu susținem această linie bugetară externă, nu uh, o consider uh, un lucru automat, pentru că este o noutate care apare în acest cadru financiar multianual. Uh, ne întâlnim cu Comisia de anul trecut pe această temă și propunem să ne opunem acestei linii. Sper că vor fi și alți colegi de acord. În ceea ce privește transparența, Poate Comisia ar putea să ne spună dacă există o problemă legată de ceea ce a spus domnul Vos, uh, și anume probleme legate de securitate. Eu consider că această temă este deja acoperită de uh, acordul deja existent în ceea ce privește actele delegate cu socialdemocrație, în special amendamentul 72, ne se pare foarte important să clarificăm indicatorii pentru programele naționale. Există un consens că uh, indicatorii trebuie să fie foarte clari. Pe pro, pro, propunerea grupului de lucru ASND o, sus, o susținem în ceea ce privește cofinanțarea aceasta este crucială pentru noi, dar și pentru alte grupuri și aici considerăm că am putea să ajungem până la 90% și ne vom alătura propunerii doamnei Holmeier. Așadar, sunt unele uh, aspecte asupra cărora uh, avem opinii apropiate, altele în legătură cu care nu suntem de acord Uh, și uh, problema actelor delegate este crucială pentru noi. Mulțumim, doamnă Keller. Dorește comisia să răspundă foarte pe scurt. Da. Uh, voi menționa în legătură cu întrebarea doamnei Keller legată de transparență. Comisia a spus că rapoartele de evaluare ar trebui să fie publicate integral Consiliul este de părere că nu ar trebui publicate integral dacă există informații sensibile. Din punctul de vedere al Comisiei, prezumția trebuie să fie că raportul, ca raportul să fie public și orice excepții să fie limitate. Trebuie să găsim o formulare care să transmită acest mesaj raportul de evaluare nu va compromite securitatea. Trebuie să ne asigurăm că nu o va face, însă uh, noi considerăm că rapoartele de evaluare trebuie să fie publice și orice excepție trebuie să fie excepțională. Domnule Fontana, aveți din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. vom cere un aviz juridic care să ne dea o vedere generală asupra chestiunii. Însă cred că suntem de acord pe mai multe puncte. Cofinanțarea de 90% este uh, foarte acceptabilă și trebuie să fie posibil să se ajungă și până și la, do- și la 100%. Voi continua să continui dezbaterea cu raportorii din umbră. Mulțumesc Comisiei pentru ideile transmise. Voi avea o discuție cu raportorii din umbră pentru a discuta amendamentele depuse. Mulțumesc uh, secretariatului. Da, mulțumim și noi secretariatului pentru munca sa. Mulțumesc tuturor participanților la această discuție care au supraviețuit uh, acestei ultime zi a comisiei noastre. termenul pentru depunerea amendamentelor, nu, votul orientativ este stabilit pentru noiembrie 26-27, a doua întâlnire libe din noiembrie și dacă nu există diverse, atunci ne vom reîntâlni în 5 și 6 noiembrie la următoarea ședință a comisiei noastre. Vă mulțumesc tuturor și ne vedem data viitoare.